pentru politica um, europeană și de securitate comună și externă și dau cuvântul doamnei uh, Federica Mogherini. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt vremuri foarte importante pentru Columbia și vreau să spun că există multe țări în lume unde situația este delicată dar măcar aici avem o întrezărire de speranță. Și mă bucur că s-a organizat această dezbatere despre procesul de pace din Columbia. Sunt convinsă că va fi anul în care vom primi vești foarte bune. Este un conflict care a durat mai mult de 50 de ani. 220.000 de persoane au murit, mai mult de 6 milioane au fost strămutate cu forța. Nenumărate persoane au fost răpite, au dispărut sau au fost victime ale violenței. Primele negocieri de pace, știu că aceste aplauze nu sunt pentru Columbia, dar ar fi putut să fie. The first peace negotiations were held more than 30 years ago. Primele negocieri de pace au început în urmă cu 50 de ani, dar acum la Havana ne așteptăm în sfârșit la un deznodământ fericit și când discutăm despre pace, unor primim și vești bune, așa cum s-a întâmplat și la Viena, apropo de Iran. Deci nu trebuie să ratăm această ocazie. Eu am urmărit îndeaproape procesul de pace din Columbia înainte de a deveni înalt reprezentant. Am fost la uh, Bogota împreună cu primul ministru italian și din momentul în care mi-am preluat funcția la nivel european am uh, mi-am exprimat sprijinul față de încercările curajoase ale uh, președintelui Juan Manuel Santos. Acum, la Bogota, uh, uh, veștile sunt bune și noi ne-am consolidat relațiile cu Columbia și am trimis și noi mai multe mesaje pozitive, inclusiv prin scuterea de vise. Vreau să-i transmit lui Juan Gilmore un mesaj de sprijin și vreau să vă spun că am fost deosebit de încântată de faptul că această decizie a fost luată cu sprijinul de plin al președintelui Santos. Uh, domnul Gilmore a început să se implice într-un proces de pace în um, Irlanda de Nord și Qatar era candidatul ideal pentru a negocia un nou acord de pace. Și să știți că a fost foarte bine primit uh, pentru că avea contacte cu toate părțile și inclusiv în ultimele uh, zile uh, s-au confirmat veștile bune și uh, știu că după vizita dumnealui la Bogota va veni în fața Comisiei de uh, Afaceri Externe ca să explice rolul pe care l-a jucat și care mai sunt mizele procesului de pace din Columbia. Și va explica membrilor AFET cum poate Uniunea Europeană să sprijine mai bine procesul de pace din Columbia. Haideți să vă spun cum stau lucrurile. În luna decembrie s-a ajuns la un acord în ce privește victimele și sperăm că va exista un adevărat proces de uh, reconciliere și că se va face dreptate, pentru că nu poate să existe pace uh, sus, sustenabilă fără uh, justiție. Acest acord uh, recunoaște răspunderile tuturor părților implicate. Uh, se garantează justiția și uh, nerepetarea crimelor. Și se poate merge dincolo de conflict și acum toate părțile interesate se pot uita spre viitor. Este foarte important să se vindece rănile și cei care i-au pierdut pe cei dragi să poată să își facă dolul. Acordul va garanta și acordarea de compensații victimelor în mod individual sau colectiv. Este probabil pentru prima oară când un acord de pace uh, acordă atât de multă atenție victimelor. Sunt, ele sunt în centrul negocierilor, dar reconcilierea nu este posibilă altfel. Și ne dorim ca acest conflict să se stuneze uh, în mod pașnic prin uh, politică și alegeri. Columbienii știu foarte bine uh, care este limita între prevenirea impunității și obținerea păcii. Nu a fost o misiune ușoară dar s-a ajuns la un acord echilibrat. Cele două părți și-au luat de asemenea angajamentul de a proteja în mod prioritar drepturile omului, ceea ce înseamnă că vor acorda uh, prioritate celor care apără drepturile omului și mai ales cei care în trecut erau ținta uh, um, violențelor și a atacurilor. Columbia a reușit să facă multe progrese în ultimii ani. În ciuda Uh, situației care încă prezintă multe provocări în unele regiuni din punct de vedere al securității, noi suntem optimiști. Progresele se vor consolida. Negocierile de la Havana încă nu s-au încheiat. Este un proces în curs de desfășurare. Rămân încă multe chestiuni importante ce trebuie discutate. De exemplu, modalitățile unei încetări a focului permanente, dezarmarea, demobilizarea, reintegrarea foștilor combatanți uh, și cum se va pune în aplicare acordul. Eu sunt încrezătoare. Cred că negocierile se pot încheia și că va fi, cum spuneam, un deznodământ fericit, așa cum s-a angajat președintele Santos. Acum că ne apropiem, să sperăm, de terminarea negocierilor, trebuie să ne gândim la etapa următoare. Cum putem să sprijinim acest proces de pace care are șansa să se concretizeze. Cred că punerea în aplicare a unui acord de pace este poate partea cea mai dificilă. Trebuie ca mentalitățile să se schimbe și fostele partide trebuie să își confirme angajamentul față de pace prin semnarea acordului și prin ratificarea sa. De aceea, mandatul domnului Gilmore se uh, concentrează pe faza de punere în aplicare și cum putem să o sprijinim cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Angajamentul UE nu se va, uh, um, nu va scade. Din potrivă, odată ce acordul va fi ratificat, noi ne vom oferi sprijinul, pentru că ne dorim să uh, putem să întindem mâna Uh, părților care au negociat acordul la Havana, astfel încât Columbia nu numai că, ca să se poată trăi în pace, dar să se și dezvolte. Suntem alături de Columbia astăzi și vom fi alături de Columbia atunci când acordul va fi semnat, sperăm cât mai uh, curând, și vom fi prezenți ca să ajutăm uh, părțile interesate să pună în aplicare acest acord. Noi încercăm să uh, creăm un uh, fond uh, unde vor exista contribuții de la bugetul european și de la statele membre, astfel încât să putem să acordăm sprijin financiar Columbiei. Acum terminăm munca de pregătire, am uh, intrat în legătură cu statele membre interesate și ele sunt destul de multe la număr. Acest fond va trebui să fie finalizat până în momentul în care se va semna acordul de pace. Vom coopera și cu alți donatori nu suntem doar uh, cei care oferă bune intenții și declarații frumoase. Este nevoie și de sprijin politic concret și când vorbim despre um, sprijin concret, atunci trebuie să dăm dovadă că putem să fim un partener fiabil și sustenabil. Și a, acest sprijin trebuie să dureze mai mulți ani. Uniunea Europeană este și va rămâne în continuare uh, un partener fiabil care își va duce contribuția la procesul de pace din Europa. Acest proces de pace este foarte important pentru America Latină. Să sperăm că sunt vremuri de noi provocări, vremuri care vor aduce schimbarea. Odată ce oportunitatea de a avea schimbări pozitive apare, atunci Uniunea Europeană are tot interesul să joace un rol cheie. Este exact ceea ce încercăm să facem în Columbia. Și nu numai acolo. Și știu că pot să contez pe sprijinul dumneavoastră în acest sens. Pentru că în timp ce ne concentrăm pe gestionarea crizelor și a conflictelor din jurul nostru, nu putem să pierdem din vedere pașii încurajatori care sunt făcuți în alte părți ale lumii, astfel încât să stabilizeze anumite regiuni sau ca să pună capăt unor conflicte vechi de 50 de ani. Și chiar și atunci când aceste conflicte uh, se petrec foarte departe de granițele noastre, până la urmă ele amenințează stabilitatea lumii. Și de aceea trebuie să le sprijinim cu toate mijloacele pe care le avem, pe plan politic și financiar. Mulțumim, mulțumim, doamnă vicepreședinte. Acum Vom da cuvântul reprezentanților grupurilor politice și în numele grupului popular de grande spascoală un minut și jumătate. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc, uh, domnule Mogherini, înaltă reprezentantă, Ați uh, vorbit acum uh, despre lucruri pe care nu le voi mai repeta, pentru că ați făcut-o foarte bine, ați uh, spus aceste lucruri în mod riguros și cu solidaritate și a meritat să o faceți pentru că astăzi este o zi istorică. Eu vreau să vă spun, în primul rând, că, în opinia noastră, Columbia, cu comportamentul său, și-a câștigat susținerea pe care i-o va da acum Parlamentul European, în acest moment istoric. Este un moment istoric care a avut precedente. Au încercat și alții să facă același lucru, au încercat să stabilească dialogul între părți antagonice și să găsească o soluție. Înainte de uh, Juan Samuel Santos a încercat și Betancur și alții. Însă, dacă va reuși să încununeze acest proces istoric de uh, pace, domnul Santos va fi pus pe un bine meritat piedestal în istoria Columbiei. Trebuie să fim la înălțimea circumstanțelor. Acest parlament atât de uh, diferit, atât de pluralist, a ajuns uh, la o rezoluție la care au consimțit șapte mari grupuri politice și se va vota într-o majoritate covârșitoare această rezoluție care uh, are principii și valori demne de acest moment. Cred că Columbia, prin comportamentul său, uh, și-a câștigat acest tratament special. Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnul Mogherini, uh, avem nevoie de resurse pentru a uh, însoți dezvoltarea acestui proces. Acest proces care uh, nu va permite impunitatea, care va asigura egalitatea și va permite Columbiei să trăiască acest moment istoric pe care îl merită și cu toții vom fi alături de ea. Mulțumesc! Mulțumesc, rog pe toată lumea să nu-și depășească, timpul alocat. Acum are cuvântul domnul Atondo pentru două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Mogherini, pentru prezență și pentru cuvintele dumneavoastră. Eu, în primul rând, doream să vă spun că, așa cum știm cu toții, umanitatea deja a arătat uh, de mult timp că încheierea unui război este mult mai dificilă decât începerea lui. Umanitatea ne-a, omenirea ne-a demonstrat că negocierea terminării violenței cu un grup, o grupare teroristă este mult mai dificil decât să combați acel grup uh, prin forțele poliției. Așa cum ați spus și dumneavoastră, aceste două mari uh, cuceriri pe care le-a făcut Columbia în uh, ultimele luni marchează un moment istoric pentru Columbia. Să nu uităm că probabil Columbia pune punct unei uh, tradiții tragice de peste 50 de ani nu doar în Columbia, ci și în multe alte state din America Centrală și de Sud, care mulți ani la rând uh, s-a crezut, um, la, grupurile politice credeau că numai prin violență își pot atinge obiectivele politice. Acum probabil ne aflăm la sfârșitul acestei istorii tragice și acest, acestei greșeli tragice, pentru că eu am crezut întotdeauna că niciodată violența nu a fost justificată, niciodată nu a existat un motiv îndreptățit pentru a ucide. Uh, Parlamentul European nu poate uh, să stea departe de această decizie. Noi am luat, uh, așa cum a spus domnul de Grandes, am luat o decizie foarte importantă și oportună, pentru că pacea se poate înființa definitiv uh, în câteva luni. Este o pace la care ne-am angajat. Uniunea Europeană s-a angajat și multe grupuri politice s-au angajat să ajute procesul de pace. Un lucru curajos pentru că sunt, am, am făcut acest lucru prin unanimitate. Într-o politică internațională, întregul Parlament uh, European a decis prin unanimitate în favoarea procesului de pace. Știm că pacea nu este perfectă, că mulți se opun, însă pacea este pace și de aceea este important să ne amintim că nu există căi ale păcii, că pacea în sine este, așa cum spunea Gandhi, calea. Și faptul că se va obține procesul de pace uh, este o veste extraordinară și care merită susținerea noastră și trebuie să punem uh, pe picioare acest fond fiduciar de care dumneavoastră vorbit. Mulțumesc, domnul Mogherini. Demesmacher, per un minut. Domnul Demesmacher, un minut în numele ECR, vă rog. Oh. Eh, domnule președinte. Am eh, văzut că e greu să privim eh, cu optimism către viitor. Multe crize din lume ne pun la îndoială optimismul, dar în Columbia procesul recent de pace cu FAC ne permite să sperăm că se va pune capăt acestui conflict. Miroase a pace în acordurile tranzitorii care trebuie să fie finalizate în 23 martie. În rezoluția ECR noi solicităm părților să elimine până atunci pro problemele referitoare la uh, justiția în tranziție și de asemenea să uh, ramburseze uh, victimelor uh, averile confiscate. Trebuie să nu uităm că mulți dintre paramilitari nu au participat la programul de integrare sunt anumite grupări care continuă să lupte cu FARC și cu trupele guvernului în, încă în ziua de astăzi. Trebuie să atacăm și acest cancer columbian. Doamna Bilbao Barandica, un minut 30, în numele grupului ALDE, vă rog. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Pentru a explica învergura acestei rezoluții, trebuie să încep prin a felicita uh, părțile, partea colombiană pentru eforturile depuse, pentru că justiția um, și um, recompensarea victimelor trebuie să um, își facă treaba columbienii, instituțiile columbiene și uh, societatea cunosc prețul războiului și al violenței și au decis să nu îl mai plătească. Uh, prin pragmatism, uh, voință și imaginație vor, uh, își vor reatinge acest obiectiv. Acest efort trebuie însoțit nu doar de cuvinte și iată că doamna Mogherini uh, vrea să ia măsuri în acest sens și pentru acest lucru îi mulțumesc pentru că asta trebuie să fie acțiunea externă a Uniunii Europene. Sper că rezoluția aceasta, care arată susținerea Parlamentului European, trebuie să arate că susținem uh, deciziile Columbiei și trebuie să ne referim la aplicarea legislației internaționale care are ca scop uh, evitarea nevedepsirii delictelor uh, acțiunilor care lezează umanitatea, deci împotriva umanității. Trebuie ca cetățenii și instituțiile să învețe să trăiască împreună altfel, prin uh, dezvoltare, justiție socială și dezvoltare. Și trebuie să punem capăt dublei victimizări pe care au suferit-o uh, columbienii, pentru că atunci când uh, numele țării este murdărit de sânge, atunci boicotul adaugă și stigma altă stigma prestigiului negativ a um, proastei reputații. Însă Columbia este o țară a oportunităților. Onorevole Cauzo Permui, per un minut e 30. Mulțumesc. Acum numele GUE, domnul Cuzo Pernui. GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Guie dorește să fie la înălțime și să um, se alăture procesului de pace care a început pe 29 noiembrie 2012, pentru că e vorba de un conflict teribil. 228.000 de victime mortale, 70.000 de dispăruți, un, o țară cu uh, cei mai mulți sindicaliști uciși, cu victime civile în uh, mine, 6 milioane de uh, persoane strămutate la nivel intern. Trebuie să punem capăt acestor conflicte. Și s-a văzut prin uh, schițele pregătite de FARC și guvernul uh, columbian uh, că rezolvările problemelor drogurilor, acordul privind victimele și toate chestiunile care trebuie rezolvate pe teren sunt lucruri importante care pot fi consolidate prin acorduri. Adică trebuie să ne bazăm pe adevăr, pe justiție, pe compensare și pe angajamentul de a nu repeta aceste greșeli. Există uh, câteva multi, multinaționale care, uh, ale căror interese au fost servite de aceste chestiuni uh, teribile care s-au întâmplat. Statul columbian trebuie să își protejeze populația de acum încolo, să-și protejeze activiștii din mișcările sociale, politice, sindicaliste și să garanteze prezenția Uh, la um, biroul din Columbia al înaltului comisariat ONU pentru uh, drepturile omului și uh, să permită semnarea acordului de pace și desfășura mecanismelor de verificare internaționale. Domnul Sebastia, în numele verzilor, un minut și jumătate. Prego señor presidente y ante Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Mogherini, pentru că ați venit la Parlament și mulțumesc că veniți des pentru a vorbi și pentru a ne asculta. Cred că această rezoluție este un motiv clar de bucurie și acest Parlament trebuie să se felicite pentru uh, că am ajuns la acest consens și vreau să îi felicit în numele grupului meu pe toți cei care au negociat pentru că, uh, iată, sprijinim clar procesul de pace din Columbia. Victimele nu merită nimic mai puțin și uh, toate eforturile um, făcute de părțile implicate, iată că au dat roade. important ca Uniunea Europeană să se implice, să, să dovedească lumii că uh, facem uh, schimb de bunuri, facem comerț, dar că știm în același timp să ajutăm oamenii care suferă, indiferent unde se află ei. Uneori putem, putem să facem realitate și să um, respectăm drept, să, să ajutăm să respectăm drepturile omului. Trebuie să se materializeze și acest fond despre care s-a vorbit. Așa cum a spus colega mea, grupul, grupările paramilitare, care sunt numite acum uh, bande criminale, au avut sprijinul forțelor armate și au cauzat multă suferință legată de traficul de uh, droguri. Uh, dacă dorim să ajungem la un acord de pace global în Columbia, nu ne permitem să lăsăm lucrurile nerezolvate acum când um, procesul cu FARC merge în, bună direc- în direcția bună. Avem av, au toată, tot sprijinul nostru pentru a rezolva aceste probleme ca și până acum. Mulțumesc, domnul Corau, acum pentru grupul EFDD. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, bine ați venit, doamna înalt reprezentant. Nu putem decât să uh, fim de acord cu această rezoluție. Este un moment istoric foarte important, cum ați spus și dumneavoastră. Este începutul unei noi epoci pentru Columbia. O epocă în care trebuie să fim vigilenți, însă pe mine mă îngrijorează ce se va întâmpla mâine, atunci când procesul de pace va trebui să fie pus în aplicare. Indiferent cât de bun va fi acest acord, nu se va include acolo uh, răspunsul la multe între, întrebări, ca de exemplu, unde se vor găsi bani pentru a compensa victimele. Noi, ca și Parlamentul European, vrem să trimitem un mesaj clar, dar, cum spuneam, mai rămân probleme de rezolvat pe viitor. Deci suntem bucuroși că se întoarce o pagină a istoriei, dar încă mai avem de lucrat pentru viitorul Columbiei. Mulțumesc acum domnul Milan Mont pentru minut și jumătate. Începem dezbaterea, vă rog. Columbia este... Mulțumesc. Columbia trece printr-o etapă crucială a istoriei sale. Recent la Havana au început negocierile pentru ajungerea la un acord definitiv înainte de 23 martie. Obiectivul este să se pună capăt a peste 50 de ani de înfruntări și conflicte care au generat multe uh, probleme, multă suferință și multe persoane strămutate la nivel intern. Relația Uniunii Europene cu Columbia sunt foarte importante. În ultimii ani ele s-au uh, intensificat. Așa cum a spus și doamna Mogherini, e foarte important acordul comercial multipartit, care are uh, beneficii. Pentru Uniunea Europeană, Columbia este uh, deja al doilea partener ca importanță la nivel comercial. Este important important uh, ca uh, Parlamentul să reușească să ridice vizele uh, pentru cetățenii columbieni și acordul semnat în 2 decembrie arată că putem da un impuls relațiilor cu Columbia și cu cetățenii noi. Mâine Parlamentul dorește să um, insufle un um, elan procesului de pace și să um, ajutăm Columbia contribuind și la fondul fiduciar care va Uh, însoți etapa post-conflict. Suntem într-un moment istoric în care Columbia decisează din uh, tunelul uh, întunecos al violenței. Columbia este o țară importantă al Americii Latine. Președintele Santos a vorbit despre cicluri istorice de violență, care acum au ajuns la final. Columbia se va dezvolta acum doar pe plan intern, și pe plan internațional. Mulțumesc. Minutul 30. Domnul Howitt, un minut și jumătate, vă rog. Domnule președinte, am avut șansa de a fi observator uh, la negocierile de pace. Am fost invitat de ambele părți pentru că am experiență din construcția păcii în țara mea, în Irlanda de Nord. Și cred în această calitate că se poate face un progres istoric și că se va și face. Uh, Recent, o fată de 14 ani a fost uh, ucisă, la fel ca și doi activiști pentru pace. Am constatat însă că guvernul a încetat um, uh, atacurile aeriene și, de asemenea, mai este nevoie de progres în ceea ce privește tratamentul prizonierilor. Însă, acordul privind victimele este un uh, mare pas înainte făcut de părți. Acest acord a fost cel prin care s-a recunoscut faptul că ambele părți sunt responsabile de conflict și că acum ambele trebuie să fie responsabile de pace. Cei care atacă acest proces pentru așa numita impunitate trebuie să își dea seama că uh, cei vinovați uh, vor uh, trebui să apară în fața curții penale interna uh, internaționale și că mai important decât atât este uh, să se încheie conflictul printr-un acord cuprinzător. Susțin punerea în aplicare a păcii și, după cum se spune în rezoluția noastră, noi am dorit să se respecte modelul din Irlanda de Nord și am dori uh, să participe pe deplin ambele părți și societatea civilă la implementarea acordului. De asemenea, e nevoie de garantăți de securitate pentru ca opoziția democratică să poată acționa fără să se teamă de persecuții. Nu trebuie să mai moară nimeni, nu trebuie să mai avem procese de pace eșuate, ci o pace și uh, justiție pentru Columbia. A venit vremea păcii. Mulțumesc, domnule Howitt. Domnul Stier, un minut 30. Aveți cuvântul. Señor presidente, luego de más de 50 años de un conflicto armado... După peste 50 de ani de conflict armat care a costat peste 25.000 de vieți, Guvernul colombian și FARC au ajuns la un acord um, de importanță deosebită pentru uh, pace, care ar trebui să satisfacă drepturile um, victimelor și care ar trebui să înființeze o pace stabilă și durabilă. Dacă se va ajunge cu succes la implementarea acestui acord, uh, Momentul va fi istoric, de aceea Parlamentul European dorește să-și exprime satisfacția pentru acordul din luna septembrie. Și vrem să sprijinim încheierea unui acord definitiv de pace înainte de 23 martie. În acest sens, domnul Moierini, dumneavoastră l-ați um, numit pe domnul Gilmore, fostul uh, ministru extern uh, din Irlanda, ca trimis pentru procesul uh, de pace din Columbia. O decizie bună, potrivită. Uh, vom uh, sprijini faza post-conflict uh, în Columbia printr-un fond um, fiduciar, așa cum se spune în rezoluția noastră, și mă bucur că dumneavoastră, alături de comisarul Nimița, lucrați la acest lucru. Ca și domnul Nimița, vin din Croația și știm foarte bine importanța sprijinului comunității internaționale în procesele de reconciliere. Având în vedere această uh, experiență, aș vrea să uh, insist că trebuie să fim alături de Columbia în acest proces de uh, pace. Mulțumesc! Zurinio per... Mulțumesc, domnul Zurinio. Două minute. Carlos. Signor președinte, signora Mogherini. Domnule președinte, doamnă Mogherini, vreau să vă felicit pentru toate eforturile dumneavoastră în ceea ce privește procesul de pace din Columbia. Este un proces de pace fragil, greu de continuat și de aceea datoria noastră este să nu uh, pierdem nicio oportunitate. Trebuie însă să subliniem faptul că în timpul acestor negocieri s-a pus accentul pe situația victimelor, ceea ce este o avantpremieră. Acordul din decembrie este un pas hotărător în direcția cea bună și Uniunea Europeană a sprijinit acest proces. Însă, dimensiunea comercială a relațiilor noastre cu Columbia nu este suficientă. Ar trebui să ne asumăm angajamentul de a lucra împreună cu partenerii columbieni și pentru respectul democrației și respectul drepturilor omului și pentru bunăstarea popoarelor noastre. Rezoluția noastră pune tocmai accentul pe aceste trei uh, axe. Vrem să încurajăm o pace durabilă și consolidarea societății civile. Ne dorim ca relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Columbia să se dezvolte și să fie o bună bază pentru respectarea drepturilor fundamentale și a păcii. Rezoluția salută spiritul de compromis a tuturor părților implicate în negocieri și își dorește să se pună accentul pe o cultură a non-violenței în societatea colombiană. Uniunea Europeană poate și trebuie să susțină acest proces de pace. Domnule Zuriniu, acceptați o întrebare din partea domnului Agnot cu procedura cartonașului albastru? Domnule Agnot, aveți cuvântul. Trăim într-o lume în care în fiecare zi ni se spune ce se întâmplă cu conflictele în lume. Sunteți de acord cu mine că această speranță pe care ne oferă Columbia din păcate, nu este suficient de bine uh, raportată de presă și că e păcat că uh, se vorbește atât de puțin de rezultatele pozitive în presă. Domnule Zurinio, puteți să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc colegului meu pentru întrebare. Este adevărat că în fiecare zi auzim despre conflicte în presă și de fiecare dată când răspundem la o provocare uh, și de fapt am avea um, toate motivele să fim optimiști, ei bine, uh, nu se mai vorbește uh, suficient de mult. Columbia. Domnul Kellam, conflictul din Columbia durează de aproape o jumătate de secol. A provocat aproape un sfert de milion de morți și șase milioane de persoane strămutate. Negocierile de pace îndelungate au culminat cu acordul de la Havana din decembrie și sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă Mogherini, că este o piatră de hotar. Trebuie să se meargă mai departe. Ce uh, mi se pare încurajator este că acordurile au fost realizate în așa fel încât să fie incluși uh, membrii PAC, uh, FARC, pe plan politic și așa mai departe, dar după un proces foarte lung de violență, este corect ca victimele să beneficieze de cea mai mare atenție. Acum uh, se pun următoarele întrebări. Cum să vindecăm rănile? Cum să uh, creăm reconcilierea? Acordul din decembrie forțează un uh, sistem integral al adevărului, al justiției și așa mai departe. Însă, înainte de toate, trebuie să se găsească un acord cuprinzător global până la sfârșitul lunii martie pentru a se pune în aplicare un acord permanent de încetare a focului și apoi FAC trebuie să depună armele. FAC e unul din ultimele bastioane ale uh, ideologiei militante de război rece de secol 20 care se baza pe o revoluție violentă. Au eșuat, însă și grupările paramilitare au contribuit la subminarea democrației. În cele din urmă, printre toate aceste evoluții pozitive, se uh, poate vedea și influența pozitivă a uh, Papei Francisc, care a spus că nu avem dreptul să mai permitem un nou eșec. Haideți să sperăm că vom face tot ce putem pentru a obține un succes. Domnul Diaz de Mera, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând vreau să îl felicit sincer pe președintele Santos, care a fost curajos și care și-a asumat riscurile și a reușit să închidă fericirea acord din, două, fericirea acord din 23 septembrie. Așa cum au spus și alții, vreau să subliniez importanța creării unei jurisdicții de pace și o politică de dezvoltare agrară integrală și o politică de participare la nivel politic și o și măsuri pentru combaterea situației narcotraficului. Însă, în opinia mea, rămân și alte chestiuni care trebuie să fie uh, tratate cu, prin angajamente mai ferme. Sper că pe 23 martie acordul definitiv se va încheia și sper că atât în interior cât și în interior Columbia se va bucura, bucura de încrederea uh, pe care o merită. Uniunea Europeană a demonstrat în repetate rânduri că uh, Uh, are încredere în Columbia. Domnul Gilmore este trimisul special pentru acest proces. Acordul comercial și liberalizarea vizelor sunt exemple care ilustrează încrederea despre care tocmai am vorbit. Columbia are însă în față în continuare o provocare importantă, faza post-conflict și construcția păcii, construirea păcii. Este fundamental în acest sens ajutorul pe care îl poate uh, acorda Uniunea Europeană. Uh, impulsarea și uh, angajamentul de a forma acest fond fiduciar este foarte important. Și trebuie să închidem, să se încheie acorduri cu ENN și cu alte forțuri militare care perturbă pacea și convivența și pacifică a colombianilor. colombienilor. Domnul Peterle are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Salut și eu rezultatele procesului de pace din Columbia. Este singura posibilitate de a obține pacea după atâtea decenii de conflict. Reconcilierea, reîmpăcarea este singura alternativă posibilă. Și sper că în sfârșit Columbia va putea să uh, să-și plăteze întregul potențial și să se dezvolte. Urez mult succes pentru terminarea negocierilor și vreau să îi mulțumesc Papei Francisc pentru faptul că și-a adus și el contribuția la găsirea unei soluții politice și a unei soluții pașnice la acest conflict. Mulțumesc. Acum are cuvântul Domnul Venta, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acordul privind crearea unei instanțe speciale pentru pace și acordul privind victimele din Columbia, la care a ajuns guvernul colombian și reprezentanții FARC, este un pas important către pace. 50 de ani de conflict, mii de morți, refugiați interni, tortură, recrutare forțată de copii soldați, toate acestea se petreceau la ordinea zilei în uh, Columbia, de aceea salutăm acordul din decembrie de la Havana referitor la uh, un tribunal special pentru pace. În 2016 sperăm să se poată ajunge la un acord final și uh, ne-am bucurat dacă s-ar întâmpla așa. După încetarea conflictului, va trebui să oferim Columbiei și mai ales provinciilor celor mai sărace din Columbia asistența necesară pentru autoritățile publice în zonele unde guvernul central nu are o influență prea mare. Domnul Scheinfeld, un minut. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Columbia este un uh, exemplu trist de situație în care unii cred că pot să impună cu forța, prin violență, uh, condiții dorite de ei. ...45 de ani de conflict, un sfert de milion de oameni uciși, 7 milioane uh, de persoane strămutate... E un semnal de alarmă pentru multe state din lume și pentru mulți politicieni și multe partide politice, chiar și de aici, din Europa. Cei care cred astăzi că pot să schimbe realitatea prin forță. Cei care consideră că poți să acționezi prin forță împotriva propriei tale națiuni, împotriva propriului tău stat ar trebui să fie uh, arătați cu degetul ca exemple negative și de asemenea cred că trebuie să ne bucurăm că Uniunea Europeană, SUA, dar și state cum uh, este Cuba au contribuit la faptul că ne aflăm la un pas de pace și sperăm să se și întâmple așa și să se obțină pacea. Mulțumesc! Mulțumesc! Deschidem acum procedura intervențiilor spontane. Domnul Faria, un minut. Doamnă înalt reprezentant, domnule președinte, dragi colegi, sper că 2016 va fi un an hotărător pentru Columbia, anul în care se va semna acordul de pace, punând capăt unui conflict care a cauzat atât de multe victime. Uniunea Europeană a susținut întotdeauna negocierile de pace și acum știu că sprijinim 100% guvernul domnului Santos. Trebuie să ne gândim și la ce se va întâmpla după semnarea acordului, cum putem să sprijinim dezvoltarea economică și cum putem să-i transformăm pe foștii luptători în membri în unui partid politic. domnilor și domnilor, va trebui să trecem pentru un proces de reconciliere națională, altfel nu va exista o pace durabilă. Închei, domnule președinte, spunând că îmi doresc ca și acest Parlament să ajute Columbia să uh, rămână pe calea democrației. Domnul Juan Risi, un minut. Gracias, presidente. No es... Mulțumesc, domnule președinte. Nu am fi redactat noi acest text, însă mă bucur că Parlamentul uh, vine cu o propunere comună prin care sprijină procesul de pace din uh, Columbia. Trebuie să felicităm guvernul și FARC pentru că au reușit uh, să facă ce au făcut, în ciuda situațiilor neprevăzute și dificultăților. Trebuie ca ELN și guvernul să continue dialogul. Doamnă Mogherini, în opinia mea este fundamental ca ajutorul european să ajungă nu doar la statul colombian, ci și în teritorii, în regiuni. Trebuie să se garanteze pacea teritorială. Și, în încheiere, mi-ar plăcea să subliniez că este um, cel puțin surprinzător că statul spaniol, care totuși susține uh, procesul, <clears throat> nu reușește să de a um, o finalizare bună procesului din țara Baștilor. <clears throat> Mulțumesc. de parte. Stimate coleg, domnul de Grandes Pascual dorește să vă adreseze o întrebare. Acceptați? Vă rog. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Hoaristi, cum puteți să aveți neobrăzarea de a pune semnul egal între un dialog într-un stat democratic care își recunoaște greșelile cu niște forțe care fac ce pot, dar nu intru în detalii. Cum puneți uh, semnul egal uh, între acțiunile uh, teroriste ale ETA și un stat democratic? Cum aveți neobrăzarea să faceți acest lucru? Mulțumesc, domnule de Grandes, pentru această uh, întrebare. Simți orice uh, conflict politic și rezolvarea lui se uh, realizează prin dialog. Mă bucur că susține procesul din Columbia, mă bucur foarte mult, însă în Europa, în Irlanda, așa cum uh, s-a strâns și atunci procesul de pace, sunt și alte procese uh, care au nevoie de sprijin, sprijinirea instituțională a Uniunii Europene, pentru că așa se rezolvă uh, problemele politice. Urtați, un minut. În primul rând, cred că era important ca Parlamentul European să lanseze un mesaj clar uh, și consistent uh, de sprijin al procesului de pace. Este un pas înainte pozitiv. Vreau să-i mulțumesc și doamnei înaltă reprezentantă pentru cuvintele spuse și pentru eforturile depuse pentru însuțirea acestui proces. Foarte important. Uh, vreau să vă spun că nu trebuie să ne culcăm pe ureche, să nu credem că s-a făcut totul mai rămân multe de făcut. Pe noi ne preocupă problema persoanelor strămutate, a pământurilor, indigenilor, uh, problema femeilor, pentru că prea mulți ani au fost ucise femei în Columbia și sunt chestiuni foarte importante pentru noi. În primul rând, problema um, um, dezmembrării formațiunilor paramilitare, o chestiune esențială. Fără asta nu va avea loc pace. Și, în al doilea rând, o altă chestiune esențială, protejarea activiștilor pentru drepturile omului care au fost atacați constant prea mulți ani. Acesta trebuie să fie un obiectiv principal al Uniunii Europene, să-i protejeze pe aceștia. Deci vă îndemn să vă ocupați și de aceste aspecte pentru ca procesul să ajungă la apogeu în cele mai bune condiții, așa cum ne dorim cu toții. Mulțumesc! Domnul Castaldo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În sfârșit, că se vede luminița de la capătul tunelului în Columbia. Însă nu o să putem să uităm cum a început conflictul. Dar este deja o mică minune că se va pune capăt unui conflict care a început în anii 60. Restrângerea de libertate pentru cei care mărturisesc, uh, răspunderea șefilor de miliții neregulamentare, um, compensații pentru victime, lupta împotriva um, traficului de droguri, sunt um, incluse în acord, dar nu vorbește nimeni despre cine i-a finanțat pe toți acești criminali. Și să sperăm că nu va exista o amnestie pentru infracțiunile cele mai grave și că se va lupta cu adevărat împotriva traficului de droguri ca să-i ajutăm pe țărani care în general și pe cetățenii care în general sunt mai mult victime decât uh, complici trebuie să se respecte drepturile civile și politice a tuturor cetățenilor și noi trebuie să ne uh, menținem promisiunile de ajutor către tinerii columbieni, care deocamdată nu știu decât ce înseamnă cuvântul război. Mulțumesc, domnul Maria, să are acum cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Etapa finală a procesului de pace între guvernul columbian și FARC se va încheia în mai 2016. În 15, de, în 15 decembrie a fost semnat un acord privind despăgubirea victimelor, iar negocierile referitoare la reducerea operațiunilor armate au fost demarate în 2012. Acest conflict este cel mai îndelungat din America Latină și a făcut cel puțin 220.000 de victime și trebuie să se încheie. Acesta a provocat și persecutări ale unor lideri politici și ale unor sindicaliști. Va trebui să se implementeze măsuri pentru a se combate traficul de droguri și pentru a se dezvolta economia. Este esențial ca acest proces să se încheie ca să poată fi lansate anchete referitoare la persoanele dispărute și ca să se creeze o comisie care să clarifice tot ce s-a întâmplat în timpul războiului civil. Acest lucru nu va fi posibil decât dacă organizațiile paramilitare vor fi dizolvate. Mulțumesc! Mulțumesc încă o dată, doamnă Mogherini. Respectăm foarte mult uh, activitatea dumneavoastră. Din cele 220.000 uh, de oameni care au murit uh, în Columbia în acești ani, 81% erau civili uh, au fost ascunse multe uh, lucruri uh, urâte, pentru că violența s-a rutinizat, așa cum spune istoricul colombian Gonzalo Sanchez. Distribuirea responsabilităților pentru violența sunt uh, chestiuni importante care joacă rolul de amintire, dar nu sunt suficiente, pentru că e vorba nu de răzbunare, ci de justiție trebuie să își asume oamenii răspundere fără a fi uh, până, fără a um, scăpa de, la, de pedeapsă. Grasul de impunitate ajunge acum la aproape 98% conform anumitor surse. Trebuie să fim exigenți atunci când cerem aplicarea justiției. Și acest lucru este valabil atât pentru Columbia, cât și pentru orice alt loc în care au fost încălcate drepturile omului, ca de exemplu și Spania. Mulțumesc, aici se încheie dezbaterea. Și acum, ca să poată răspunde, dăm cuvântul doamnei Federica Mogherini, vicepreședinta Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a cita ce a spus cineva din sală. Încă nu am ajuns la uh, capătul negocierilor. S-a făcut un pas istoric în luna decembrie și s-a rezolvat poate chestiunea cea mai spinoasă uh, a negocierilor. Era dificilă, complicată și s-a rezolvat în mod constructiv și curajos, dar încă nu am ajuns la capăt. Și am spus acest lucru la începutul dezbaterii că noi nu ne mulțumim doar să urmărim punerea în aplicare a acordului. În următoarele săptămâni și luni vom încerca să însoțim negocierile, să uh, aducem ajutorul nostru acolo unde este nevoie, să-l ajutăm pe președintele Santos, care dă dovadă, dă dovadă de mult curaj și vrem să putem să ajutăm întreaga țară în timpul acestui proces. Da, și eu sunt de acord cu trimiterea la faptul că um, ajutorul nostru trebuie să ajungă până la oameni, acolo unde trăiesc ei. Societatea, societatea civilă, da, este un uh, importantă, este un interlocutor pentru Uniunea Europeană, uh, și vrem de asemenea, cum spuneam, să ajutăm întregul popor și întreaga țară. Credem că ce s-a întâmplat cu uh, evenimentele recente a dovedit că Uniunea Europeană joacă rolul pe deplin. Vrem să avem o relație bilaterală foarte bună și Vrem ca această relație să se încadreze într-o imagine de ansamblu, și anume relațiile strategice dintre Europa și America Latină. Pentru că știți că relațiile noastre se dezvoltă în mod foarte pozitiv cu o serie dintre țările din această regiune și mai ales în ultimul an. Cred că uh, în ultimele luni m-am întâlnit de patru sau cinci ori cu domnul președinte Santos, ultima oară la Bruxelles în decembrie când am uh, <clears throat> asistat la semnarea acordului în ce privește scutirea de vize. Dar de fiecare dată când ne-am încrucișat uh, undeva, am, uh, am profitat de ocazie și ne-am întâlnit, că era vorba despre summitul uh, uh Americii Latine la ONU și așa mai departe. Întotdeauna l-am întrebat ce putem să întreprindem ca să sprijinim întregul proces. De unde și inițiativa de a avea un trimis special și să știți că domnul președinte Santos uh, uh, a fost de acord cu lumina domnului Gilmore pentru că a spus că este o persoană cu experiență pentru că așa a câștigat această experiență în timpul negocierii păcii în Irlanda de Nord și, de asemenea, um, domnul președinte era de acord cu faptul că domnul Gilmore are experiență și în ce privește perioada de după semnarea unui acord de pace. Care poate să fie rolul Uniunii Europene în lume? Iată, acesta este un exemplu concret. Ce se întâmplă este dovada faptului că um, implicarea noastră este luată în serios și poate să influențeze istoria. Noi trebuie să fim prezenți în vecinătatea noastră, la sud, la est, aș spune și la nord și la vest, pentru că poate să vi se pară ciudat din partea unei italience, dar pot să vă spun că și prezența în Marea Adriatică trebuie să fie importantă. Oricum, ar trebui să ne asigurăm că avem o regiune mai sigură și mai stabilă Însă, prezența noastră are o plus valoare și în alte colțuri ale lumei, în Africa, în America, în Asia, nu peste tot, dar acolo unde politica, istoria, economia, uneori cultura, relațiile între persoane fac uh, ca poziția și implicarea noastră să fie deosebite. Și aici este un exemplu concret. Aici vedeți în ce sens Europa își aduce contribuția la pacea în lume. Știu că uneori poate să pară idealist să face asemenea declarații, dar până la urmă chiar asta o întreprindem. Vrem să promovăm și să facilităm pacea. Vrem să promovăm niște modele de ieșire din situațiile de conflict. Unii ați spus că e mai greu să pui capăt unui conflict decât să-l pornești. Și bineînțeles că pentru noi este mult mai interesant să prevenim conflictele decât să finanțăm uh, um, încheierea lor. Eu cred că există o metodă europeană de a modera dialogul, de a găsi compromisul. Pentru că este cultura noastră și acest lucru se va vedea în dezbaterea următoare despre Siria și apoi despre tensiunile din Arabia Saudită. Europa, propria sa istorie, este marcată de tensiuni și conflicte pe care le-am transportat și în alte, în alte părți ale lumii. Dar până la urmă am reușit să punem capăt acestor conflicte atunci când ne-am dat seama că reconcilierea în sânul Europei și reîmpăcarea și cooperarea regională erau mai importante și că aveam mai multe de câștigat din, mm, de pe urma păcii. Și credem că Europa poate să dea exemple concrete, uh, exemple de reușită. Și ar trebui să investim mai mult în crearea de asemenea povești reușite și atunci când ele se concretizează, să facem în așa fel încât să și dureze. Pentru că nu putem să luăm nimica, nu putem să trăim cu senzația că ceva vine de la sine. Am apreciat faptul că toată lumea um, împărtășea această speranță, acest optimism, exista un consens de idei și să știți că și prietenii noștri din Columbia vor observa acest lucru. Pentru că este un proces dificil și au nevoie de toate încurajările și de tot sprijinul politic. Închei. Cineva l-a menționat pe Papa Francisc. Am să închei citându-l. Și este tot o viziune europeană. Noaptea violenței se poate transforma într-o zi fără apus astfel încât să existe o pace care durează. Nu ne mai putem permite un alt eșec pe calea păcii și a reconciliere, reconcilierii. Cred că în acest spirit trebuie și noi să ne confirmăm um, implicarea pe lângă prietenii noștri columbieni. Drumul care ne așteaptă este plin de obstacole, dar eu sunt convinsă că putem să le depășim și cred și eu că 2016 poate să fie anul care va marca sfârșitul acestui conflict. Grazie, vicepreședinte Mogherini, lei resterà con noi. Mulțumesc, doamna vicepreședinte Mogherini, rămâneți pentru următoarea dezbatere. Am primit șapte propuneri de rezoluție în încheierea acestei dezbateri. Dezbatere